Mes chers collègues, s'il vous plaît. Allez, nous allons... Dragi colegi, haideți să ne continuăm lucrările, dragi colegi, cu voia dumneavoastră. O așteptăm pe doamna comisar Bult. Între timp, vreau să fac o mică corectură la cele spuse de dimineață. Dimineața v-am spus la ora 10 că aveam 40 de grade afară, nu e adevărat. Nu, erau 30 de grade afară în momentul ăla. Nu vreau să păcătuim prin fake news aici la comisia noastră. Nu, acum avem 36, nu 40. Dominic, am uh, corectat ce era de corectat ca informație. Acum uh, vreau să întâmpinați așa cum se cuvine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 Violeta, mulțumesc foarte mult pentru prezența aici. O oră și jumătate vom petrece împreună. Să vedem uh, legislația în curs, uh, foaia de drum viitoare a Comisiei și așa mai departe pe punctele cunoscute. O să vedem de asemenea ultimele rezultate de la Consiliul Transport și textele legislative care se află în așteptare. Dragă Violeta, Mă bucur foarte mult că sunt uh, din nou alături. Știu că Violeta adoră transporturile, e pasionată de ele, dar să știi că nu o să ai decât 10 minute, ale 12 minute. Foarte bine. După care, ca și de dimineață, o să facem un prim, prim tur de întrebări din partea coordonatorilor. Nu avem mult timp la dispoziție, un minut doar și uh, Apoi, uh, ceilalți deputați care doresc să pună întrebări, pot să pună și întrebări. Uh, un minut. Uh, apoi, va mai fi un al doilea tur de întrebări. Vă rog să vă manifestați la secretar ca să puteți fi înscriși. Dacă este de acord, Violeta, îi dau cuvântul pentru acest început de mandat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru invitație la uh, aici, uh, în acest moment al anului, uh, la Parlament. Am crezut că multă lume a plecat în vacanță, dar nu e adevărat, sunteți foarte activi. Văd figuri cunoscute, nu atât de multe. Oamenii mai experimentați au rămas și cu siguranță vor transmite tot ce trebuie ca experiență și vor transmite ștafeta experienței din ultimii cinci ani cu care am lucrat, așadar persoane cu care am lucrat în acești ani, văd și multe figuri noi, pline de entuziasm, care cu siguranță vor fi critici față de ce am făcut noi în ultimii cinci ani și o să fie și mai bine ce o să iasă. Deci, felicitări tuturora care dumneavoastră tuturora care veți șlefui politici europene pe următorii cinci ani. Aștept cu nerăbdare să cooperăm împreună până la sfârșitul mandatului meu și să rezolvăm o serie dintre dosarele rămase în uh, suspans esențiale pentru transporturile europene și funcționarea lor. Trebuie să vă spun că comisia dumneavoastră este una dintre cele mai active M-am simțit tot timpul audiată când am venit aici la Parlament, odată la câteva luni, cu discuții extrem de ample, am fost mereu interpelată și, pe de altă parte, tot timpul mi s-a atras atenția asupra chestiunilor cele mai ar, arzătoare pe care trebuie să le rezolvăm împreună. A fost o plăcere și un privilegiu de a ne reuni și de a discuta împreună cu dumneavoastră. Însă, bineînțeles că provocările nu s-au sfârșit începem o perioadă încă și mai dinamică și aș menționa câteva dintre aceste provocări. Bineînțeles, schimbările climatice, consecințele asupra mediului pe care acum vreo 4-5 ani am început să le resimțim cu toții, dar cu siguranță ele nu se regăseau pe masa de discuții politice peste tot. Astăzi știm că transporturile sunt răspunzătoare pentru 24% din totalul emisiilor și pentru alte tipuri de poluare. Și deci avem să ne revină o mare răspundere aici. Aș dori să fim îndrăzneți, dar și realiști ca să îi ajutăm pe toți cei implicați să se eh, mobilizeze pentru a ajunge la cele eh, scopuri foarte realiste numite viziunea zero emisiile zero, mă scuzați, până în 2050. Digitalizarea este următorul trend, următoarea evoluție de care s-a tot vorbit în ultimii ani. Și vom avea astfel tot mai multe oportunități pentru activități și acțiuni pentru a asigura un teren de joc echitabil pentru uh, actorii europeni și internaționali. Apoi, uh, amenințările legate de siguranță și securitate nu vor dispărea și, bineînțeles, sunt chestiuni foarte importante pentru că siguranța transportului este, bineînțeles, primordială. Restul urmează mai apoi doar. Restricțiile de pe piață și multe alte lucruri vă vor parveni în atenție, dar orice ar fi, știu că aici, la comisia dumneavoastră, orice ar fi, veți ști să, să acționați uh, și sunt sigur uh, de asemenea că următorul comisar de resort uh, va fi un bun partener de dialog și cooperare. Bineînțeles că avem provocări, dar și oportunități care ne așteaptă. Încercăm să avem totul integrat în, sub un singur Uh, capitol, practic, sau o, un singur, uh, un singur uh, scop și anume este vorba de Uniunea Transporturi, viziunea zero pentru poluare, zero poluare, zero emisii și zero birocrație, mai ales toate documentele pe hârtie și logistica din transportul de, de pasageri. Acestea sunt mai cu seamă vizate. Acestea sunt viziuni și scopuri obiective foarte clare, dar ele vor putea fi uh, realizate doar treptat, gradual. În ultimul mandat în care am lucrat împreună, am putut uh, să adoptăm numai puțin de 49 de dosare legislative cei mai activi, practic, uh, ați fost și am fost uh, în acest sens în ultimul an mandat. 33 dintre acestea au fost și finalizate. Este o realizare extraordinară și vă mulțumesc tuturor celor care uh, au contribuit la acest succes. Însă avem totuși încă 16 propuneri deschise, nefinalizate, contestul dumneavoastră să le finalizăm pentru că sunt foarte necesare și sper să particip și eu la finalizarea lor și obțin câteva dintre ele în timpul mandatului care mai rămâne. De asemenea, am uh, lansat negocieri pe mai multe acorduri de transport internaționale um, și legislație secundară care vă va parveni pe masa de lucru în acest mandat. Însă aș aborda acum câteva dosare în continuare deschise, care pentru noi sunt prioritare la Comisie. În primul rând, facilitatea de conectare a Europei 2.0, Connecting Europe Facility 2.0 și Mobility Package 1. Pentru prima, negocierile pe pachetul uh, cadrului financiar multianual aproape că s-au uh, încheiat, mai cu seamă pentru uh, CEF 2.0, acord parțial, la acesta s-a ajuns în aprilie, dar numai un acord parțial. Sper că vom putea împreună să mergem mai departe. Este foarte important să asigurăm continuitatea investițiilor în transportul uh, european. Dacă se oprește transportul, totul se oprește. Dacă transportul eșuează, toate modurile uh, eșuează. Deci vă rog să vă implicați și transmiteți mesajul cum că va trebui să continuăm să coinvestim în proiectele de transport uh, europene. Să vă dau exemple. Am reușit uh, să lansăm apeluri la proiecte foarte mari, foarte importante, la proiecte anul deci uh, trecut. Toate au depășit așteptările în ceea ce privește numărul de proiecte înscrise. Apoi, eh, pachetul Mobilitate 1. Pachetul acesta a fost prezentat acum 2 ani pentru a asigura funcționarea propice a transportului rutier și pentru condiții mai bune pentru șoferi. Timpul a trecut eh, și situația nu s-a îmbunătățit pe teren. Din potrivă, situația s-a înrăutățit. Asta înseamnă că pachetul a intervenit la momentul oportun. Negocierile au fost cât se poate de dure. Bineînțeles că până la urmă cineva câștigă și unii par că au pierdut, dar nu e adevărat. Democrația a triumfat, a fost totuși o șansă de a îmbunătăți situația. Și mă bucur că președinția finlandeză mi-a dat asigurări cum că imediat vor intra în uh, trilog ca să se poată finaliza acest pachet. V-am spus, uh, sunt încrezătoare. Chiar că vom putea uh, îmbunătăți pachetul pentru a face față anumitor probleme cu care se confruntă anumite regiuni în pachet se vorbește eh, și se asigură că va scădea cu 60% birocrația și că avem un eh, cadru de acord eh, de condiții de muncă atât de bun încât să atragă pe tineri, mai cu seamă în acest sector, pentru că ne lipsesc șoferii. Șoferii nu mai vin în acest sector, mai ales tinerii au nevoie de îmbunătățirea condițiilor de lucru, toată lumea are nevoie de aceste, acest pachet și piața și utilizatorii și așa mai departe. Negocierile pe pachetul de mobilitate 1 uh, sunt uh, o etapă în negocierile privind uh, transportul combinat. Asta spune Consiliul. Deci, de la acest pachet de mobilitate 1 Uh, trecem direct la o serie de dosare care au uh, valențe în domeniul schimbărilor climatice. V-am spus că nu sunt prea încântată de modul în care a fost tratat uh, transportul combinat și n-aș dori să avem un cadru mai prost decât ce avem deja astăzi, să fim foarte vigilenți așadar și să avem o legislație pentru transportul combinat care să motiveze și care să contribuie direct la obiectivă de atenuare ale efectelor schimbărilor climatice. Aș mai vorbi despre ceva. EFTA. La Consiliul din iunie, ministrii transporturilor a adoptat o abordare generală în ceea ce privește propunerea pentru informațiile legate de transportul electronic de, sau informațiile electronice pentru transportul de marfă Um, ieri m-am întâlnit cu cei de la președinția finlandeză, cred că și dumneavoastră ați făcut-o astăzi și au promis că vor fi atenți la acest dosar. Ce înseamnă asta? Înseamnă că informațiile legate de transportul de marfă să fie digitalizat și costurile să scadă pe măsură, poate cu 20-27 de miliarde până în 2040 și cred că aceasta e suficient de Uh, motivant, astfel încât să ne ducă și pe noi la concluzia că trebuie să finalizăm uh, acest dosar. În iunie am mai discutat uh, evoluția altor dosare importante și vreau să atrag atenția asupra lor pentru că ele vor reveni în președinția finlandeză și că vor face probabil și obiectul unor triloguri până la sfârșitul anului. Um, taxa de drum, Eurovignet, TNT, Streamlining, e vorba de simplificare și implementarea proiectelor de tip TNT, pentru că este clar că acum am pregătit un, un nou cadru pentru a simplifica și reduce poveri, poverile și procedurile administrative pentru proiectele TNT ca să ne asigurăm că toate coridoarele TNT uh, sunt finalizate până în 2030 și că vom avea rețelele pe care ni le dorim uh, până în 2040 ce privește vehiculele închiriate, facilitarea leasingului vehiculelor grele în alte state membre, fără a compromite siguranța rutieră sau politicile fiscale și aici să fim atenți pentru că avem aici serioase provocări legate de mersul pieței și lucrurile trebuie neapărat uh, abordate pe plan european cât mai repede posibil. În ce privește drepturile pasagerilor uh, feroviari, să ne asigurăm că drepturile sunt așa cum se cuvine aplicate și că se simplifică uh, hățișul regulilor existente. Toate aceste lucruri sperăm că vom fi preluate și finalizate în timpul președinției finlandeze. Aș vrea să câte ceva, spune câte ceva despre Eurovignet, pentru că uneori există interpretări diferite, mai vedem și mass media ce se spune, ce ne dorim și ce nu dorim cu această eurovinietă. Aș dori să precizez că cetățenii europeni exercită uh, presiuni foarte mari asupra transportului european ca să se reducă impactul asupra mediului pe bună dreptate, pentru că am spus 24% din emisii vin din transporturi, iar eurovinieta ne ajută să avem principiile privind poluatorul și utilizatorul plătește pentru toată poluarea și consecințele negative ale mediului generate în transporturi și ne-a trebuit patru ani pentru a avea un raport complet ce privește toate consecințele și costurile uh, transportului asupra mediului. Uh, uitați-vă peste acest raport, este de bună calitate și el va forma și va reprezenta și baza de plecare pentru noua comisie vreau să vă mai spun un uh, mesaj și să-l transmite și dumneavoastră, rândul dumneavoastră. Eu mă bucur că am făcut niște pași uh, pentru a găsi, uh, a face ceva pentru navetiștii regulați, ca să zic așa. Și, deci să știți că și la capitolul navetă am dorit să avem o soluție și sper să găsim o soluție rapidă în curând. În ceea ce privește sectorul aviației, noi suntem foarte nerăbdători să reluăm munca pe diferitele dosare din domeniul aviației. Multe dosare sunt deocamdată blocate și acorduri pe aviație care să ajute Europa pentru conectivitatea sa. Încă nu putem să le relansăm aceste acorduri și la fel suntem blocați și pe, pe Single European Skies Management, toate din pricina statutului Gibraltarului. Vreau să vă spun că sunt extrem de nemulțumită de această situație. În fiecare an pierdem 2,8 miliarde cel puțin anual, vă spuneam, pentru că nu putem să avem acorduri cuprinzătoare în acest uh, domeniu al aviației. Să nu mai vorbesc despre uh, aglomerarea spațiului aerian pe care îl cunoaște și dumneavoastră. Nu putem să îmbunătățim situația pentru că avem nevoie de unanimitate la Consiliu și situația cu Gibraltarul încă nu s-a uh, rezolvat și trece de portofelul pe transporturi, ci e vorba de un conflict diplomatic sau de o chestiune diplomatică și trebuie realizată uh, sau rezolvată situația uh, la nivel politic, cel mai înalt. Deci ar fi bine să facem eforturi în acest sens ca să se deblocheze situația. Eu cred că am terminat deocamdată uh, intervenția mea. Cu siguranță vor fi multe întrebări. Uh, vreau să vă spun în final uh, faptul că această sală este atât de plină astăzi înseamnă că transportul revine în actualitate uh, așa cu tărie și vă urez mult succes pentru toate proiectele europene de transport. Vă mulțumesc foarte mult! Merci, euh, Violeta, pour le rappel de ces grands... Mulțumesc, uh, Violeta, pentru că ne-ați uh, amintit uh, elementele principale și, bineînțeles, aceleași, tot, aceleași lucruri tot revin. Pachetul mobilitate, um, șoferii de camion, Consiliul are o poziție, Parlamentul va avea o poziție, că vrem sau nu, Parlamentul este, um, calendarul este stabilit, Vă amintesc că am schimbat uh, unele lucruri pentru că există deputați care nu au fost reale și a trebuit să schimbăm unii raportori, dar și unii raportori din umbră și sper că uh, vom începe cât se poate de repede cu negocierile. Al doilea lucru important pe care îl spuneți, doamnă Bulci, este că nu mai putem pierde timp cu textele din sertare care deja au opoziția Parlamentului, Eurovinieta, este un mijloc de a combate schimbările climatice și acum trebuie să se întâmple pentru a relansa sectorul. Uh, n-am, mai, uh, n-am vorbit mult despre uh, uh, relansarea uh, transportului de mărfuri pe uh, calea ferată, de exemplu. Încă un uh, lucru despre care n-am vorbit mult, turismul. Trebuie să um, promovăm turismul durabil, nu vase enorme de croaziere care, de croazieră care vin uh, în apropierea orașului Veneția și uh, îl afect, și, oraș, și afectează întregul oraș. Iar apoi va trebui să inventăm să uh, inventăm uh, lucruri noi pentru sectoare precum cel maritim. Și el are consecințe asupra poluării, asupra domeniului climatic, aviația. Vom solicita același lucru ca în pachetul mobilitate. Un pachet pentru aviație cu o dimensiune, cu o parte socială. Nu se poate ca piloții, um, însoțitoarele de bord să lucreze în uh, condiții teribile și apoi să fie ignorată în plus toată partea de mediu. Deci, și încă un lucru, și aici va fi un subiect important, am spus-o și în această dimineață, nu vom face niciun compromis în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Trebuie să negociem. Am vorbit despre studiul privind intermodalitatea. Domnul Koch a amintit asta Intermodalitatea înseamnă și să activăm lucruri care nu sunt foarte scumpe pentru colectivitate. Mersul pe jos, locul pentru biciclete în trenuri um, și așa mai departe. Nu vom face compromisuri aici. Drepturile consumatorilor sunt clare. Um, Consiliul vrea, de exemplu, să elimine uh, obligativitatea unui număr de locuri pentru biciclete în trenuri. Nu se poate așa ceva. Încă un lucru, um, negocieri pe care le-am avut uh, cu vechiul uh, Parlament, um, Brexitul, el uh, vine rapid. Am vorbit despre aviație, domeniul maritim, rutier, feroviar, dar va trebui să abordăm Brexitul, pentru că dacă nu, totul poate fi paralizat în cer, pe apă, pe șosea. Trebuie ca Comisia să anticipe. Apoi, bugetul. Până acum am reușit să menținem bugetul uh, pentru acest domeniu și va trebui să luptăm pentru a menține acest buget, dar și pentru a-l reorienta către prioritățile noastre. De ce? Pentru că cetățenii se așteaptă din partea noastră să facem lucruri concrete. Și tocmai vorbind de lucruri concrete, vă dau cuvântul pentru întrebări. Începem cu doamna Taylor. Aveți un minut. Uh, mulțumesc, bună ziua, doamnă comisar. În numele PPE vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și pentru munca DigiMove în ultimul mandat. Ați uh, făcut progrese mari, chiar dacă uh, ambianța n-a fost sau atmosfera n-a fost întotdeauna cea mai favorabilă. Uh, din ce în ce mai des uh, trebuie să facem față unor chestiuni sociale și de mediu și să nu mă înțelegeți greșit. Sunt lucruri importante, într-adevăr, dar nu pot uh, fi ele singura noastră preocupare. Să cooperăm cu colegii de la Envi și de la Ample pe aceste subiecte și să ne reconcentrăm uh, asupra chestiunilor de transport și mobilitate și turism drepturile pasagerilor în uh, domeniul aviatic, uh, cerul unic uh, și așa mai departe. Sunt chestiune care n-au progresat. Deci haideți să lucrăm la toate aceste dosare și să încercăm să le încheiem. Avem o oportunitate unică, dar restrânsă în timp pentru a face asta. De asemenea, știm că avem uh, o susținătoare a înverzirii uh, transportului, care este președintă a uh, acestei comisii, eu sper că vom putea găsi um, un mod de a um, adopta poziții echilibrate. Uh, doamna președinte, da, vă mulțumesc, însă, conform mandatului noii președinte a Comisiei Europene, Uh, prioritatea va fi uh, clima. Deci uh, suntem cam de aceeași părere. Deci și PPE-ul trebuie să spună cu voce tare că clima este importantă. Domnule Ertug, aveți cuvântul. Mulțumesc. Un minut, două, numai unul. Aproape că nu mai merită să întreb ceva, dar voi folosi această oportunitate, doamnă Bolt, pentru a-mi exprima uh, recunoștința numele grupului socialist pentru ultimii cinci ani. Cred că la final am ajuns să fim o, o echipă bună. Vă mulțumesc pentru eforturi. Aș avea mai multe întrebări și o critică. Încep cu critica de la bun început. Aș vrea să vă amintesc de decizia Curții Europene de Justiție în ceea ce privește taxa pe autostradă pentru autoturisme în Germania, Comisia uh, Juncker nu a jucat un rol glorios aici. Um, asta este critica mea. Iar apoi uh, o, o, o întrebare, chestiunea problematică între Bavaria și Austria. Știți că camioanele treceau prin zona alpină, prin uh, zona Brenner. Există un plan de remediere, știu că comisia se ocupă de asta. Apoi, următoarea întrebare privind TNT. În ultimul mandat n-am făcut atâtea lucruri privind TNT pentru că a trebuit să implementăm prima tură, prima rundă, dar acum uh, vin planuri uh, revizuite. Avem ceva concret în acest sens? și apoi 11,3 miliarde pentru CEF 2.0 este foarte puțin. Nu putem face nimic pentru a crește acest buget. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Ertug. Domnul Bosas Diaz. Mulțumesc, voi vorbi în spaniolă. Mm, la intervenție de mi grupo nu va ser... Doamna comisar, Uh, grupul nostru nu dorește să intervină doar așa ca să vă adreseze o întrebare. Vreau să subliniez angajamentul și uh, entuziasmul dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc și pentru avântul de care ați dat întotdeauna dovadă. Lucru care s-a văzut tot timpul în munca dumneavoastră și vreau să vă spun că grupul nostru, care acum este cel de-al treilea din Parlament, va face toate eforturile posibile pentru a ajunge la finalizarea acordurilor cu celelalte grupuri din Parlament. Cu toții știm că există documente, dosare sensibile, uh, unele sunt deja pe masă, altele vor urma, însă angajamentul nostru, ca și cea de-a treia forță din Parlament, la nivel politic, este să obținem cât mai multe acorduri cu putință. Și ca să nu chiar credeți că grupul nostru nu o să pună nicio întrebare, să știți că totuși aș vrea să vă, uh, uh, vă spun următorul lucru. Aș vrea să vă întreb, sincer, cu care dosar până la urmă v-a mulțumit cel mai mult? Cel în care ați reușit să veniți cu o contribuție extrem de însemnată? Mulțumesc! Merci beaucoup. Monsieur Koff, la parole est à vous. Mulțumesc, domnule Koch. Aveți cuvântul. Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă urez bun venit, doamnă comisar, alături de noi. Din multe puncte de vedere a venit momentul să reflectăm asupra ceea ce s-a întâmplat la nivelul comisiei în ultimii cinci ani. Dacă analizăm această, dacă ne uităm la ce se întâmplă în această săptămână în Europa, în Europa, e clar că temperaturi record se vor repeta, Um, s-au ajuns la temperaturi record în Franța la 41 de grade ieri. Um, cred că acum sunt 36 de grade afară și probabil mâine vom ajunge pe la 38,5. În același timp, în ultima oră, văd că DG Inlo ne-au um, avertizat de calitatea aerului care se înrăutățește uh, la Bruxelles, ne-au solicitat să uh, nu conducem, deci să nu luăm mașina mâine și să luăm măsuri de precauție pentru persoanele vulnerabile, copii și vârstnici. În, privind înapoi în ultimii cinci ani, considerați că ați făcut suficient pentru a răspunde la schimbările climatice și pentru a îmbunătăți calitatea aerului în mediul urban în Europa? Știm cu toții că costurile externe ale transportului sunt de aproximativ 1000 de miliarde de euro anual. Sunt costuri extraordinare și cred că există o chestiune, o, o problemă ideologică aici. Și anume, Uniunea Europeană, încercând să aprofundeze piața unică și să faciliteze călătoriile, uh, a contribuit la înrăutățirea emisiilor la nivel european. Și aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră pe acest uh, subiect uh, la finalul mandatului dumneavoastră. Doamna președinte, vă rog să vă respectați timpul de intervenție, astfel încât toată lumea să poată uh, să pună întrebări. Domnule Edar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt din Austria și discuția privind eurovineta este una foarte uh, importantă, mai ales uh, că ea ar fi folosită pentru autovehicule grele. Ne temem că se vor crea costuri uh, suplimentare pentru întreprinderi, dar și pentru cetățenii privați. De acolo întrebarea mea, doamnă comisar. Cum um, vedeți textul adoptat de Parlament, din care sunt excluse autoturismele personale. Doriți să le reincludeți? Și dacă da, începând uh, de când și cum ar arăta textul? Și o a doua întrebare, în ceea ce privește taxele de autostradă, um, în ceea ce privește tahografele inteligente, doriți să propuneți alte sisteme, având în vedere evoluția uh, tehnologiei? De exemplu, uh, planificați o aplicație pe telefonul mobil pentru asta? Mulțumesc, domnule Robert Zile, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să încep prin a-i mulțumi doamnei comisar pentru munca sa în acești ultimi cinci ani. Chiar dacă am avut o cooperare destul de bună pe anumite subiecte, n-am fost pe aceeași lungime de undă, de exemplu pachetul de mobilitate, pe care sperăm să-l putem uh, finaliza cât se poate de repede. pachetul uh, actual de mobilitate a fost finalizat în mandatul trecut, dar nu în conformitate cu regulile poate că putem spune, da, fără uh, șofer până în 2050, dar va, dacă avem acest, cu acest uh, pachet de mobilitate, așa cum este el acum, camioanele vor conduce mii de kilometri goale. Și vor trece pe, șos, pe șosele, pe lângă acele uh, Um, locuri de odihnă uh, protejate și uh, la condiții ridicate, pentru că nimeni uh, nu va dori să doarmă, să, să petreacă noaptea în ele. Încă nu s-a decis la doamna președinte a Comisiei încă nu a decis cum va trata această poziție a Parlamentului în ceea ce privește pachetul de mobilitate. Mulțumesc. Doamna Condura, aveți cuvântul. Να σας καλωσορίσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω. Mulțumesc. Aș dori să vă urez bun venit și eu și să vă mulțumesc pentru munca pe care ați efectuat-o în acești ultimi 5 ani. Ați vorbit despre pachetul de mobilitate, foarte important, bineînțeles, și noi considerăm că este un dosar important. Toate negocierile ce au avut loc de-a lungul anilor nu trebuie să fie lăsate la o parte. Am vrea să insistăm asupra condițiilor de lucru pentru șoferii europeni. Dar asta, uh, îmbunătățirea condițiilor lor duce și la îmbunătățirea siguranței pe șosele. Tocmai de aceea cred că trebuie să continuăm uh, cu trialoguri, astfel încât uh, să nu avem întârzieri. Mă bucur să văd că vă asumați angajamentul de a merge înainte. În ceea ce privește schimbările climatice, este o prioritate, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, uh, dar cum au spus-o și antevorbitorii mei. Și însă până la urmă este vorba de om. Asta este întrebarea mea. Toate aceste dezbatere privind transporturile verzi, uh, care au în centru ființa umană. Dacă punem taxe pe persoană, nu vom face decât să creștem precaritatea persoanelor vulnerabile, poate că putem prevedea măsuri de compensare pentru a ajuta aceste persoane vulnerabile. Doamnă Bulci, multe întrebări. Haideți! Thank you very much, Madame Curima. Mulțumesc, uh, Karima. Întrebări foarte importante și mă bucur să pot da câteva explicații suplimentare. Am să încerc să preiau toate întrebările. Karima a stabilit cadrul în care discutăm, însă întrebările suplimentare au fost foarte clare. Întâi, în ceea ce privește Gibraltarul. Doamna Thaler, eu aș sări până în acoperiș de fericire dacă aș putea folosi astăzi propoziția pe care am folosit-o în alte dosare pentru a um, folosi acordurile pe care le avem um, în domeniul aviației și să trecem mai departe la uh, SES-2. În ceea ce privește Brexitul, sperăm că va fi rezolvat rapid sau că cele două părți vor cădea de acord că Um, eliberează aviația din această capcană. Dar, bineînțeles, noi nu avem nicio putere asupra acestui uh, lucru. Dar credeți-mă că aș fi prima care aș fi foarte fericită. Suntem în stand-by, pregătiți, așteptăm numai să facem saltul. Apoi, pe scurt, în ceea ce privește agenda verde, pentru că mai mulți dintre dumneavoastră ați menționat acest lucru. Aș vrea să vă spun că atunci când am uh, început uh, în acest post, nu eram foarte îngrijorați de poluare. Sincer, acum 5 ani uh, discursul public era foarte diferit decât acum. Însă, de la bun început am încercat să folosim toate instrumentele posibile pentru a stimula înverzirea transportului pe lângă investiții. Tocmai de aceea 80% din toate investițiile din mandatul anterior au fost uh, folosiți pentru calea ferată și pentru căile navigabile interne modurile cele mai ecologice de transport. Mesajul pozitiv pentru dumneavoastră este că vom continua să facem asta și același lucru se aplică și în, următorul, în următoarea perioadă financiară în care ne asigurăm că majoritatea investițiilor merg în, pentru agenda verde. Și uh, noi am fost primii care am uh, declarat viziunea zero pentru 2050 și mă bucur că a devenit un standard uh, la nivel european. Din două motive eram foarte conștienți de situație. Întâi, doream să urmăm strategia generală privind Uniunea Energetică. Am spus că e nevoie de surse de energie mai, mai variate și să fim mai puțin expuși la petrol în Uniunea Europeană, pentru că nu este sursa noastră principală de energie. Tocmai de aceea încercăm să stimulăm dezvoltarea uh, de energii și carburanți uh, alternativi și cofinanțăm deja utilizarea de infrastructură care să le permită utilizatorilor de transporturi acces la acești uh, carburanți uh, alternativi. Deci cele două merg mână în mână. Trebuie menționate de asemenea planurile pentru standardele de CO2 pentru automobile, atât pentru auto, autoturisme, cât și pentru autovehicule mai mari. Sunt planuri ambițioase, s-ar putea să fie și mai și în următoarea comisie, cine știe. Însă, astăzi, pentru viziunea zero, știm cum să ajungem în, acolo în proporție de 60%. 40% trebuie să dezvoltăm în următorii 30 de ani și știu că putem face asta, pentru că am văzut cât de mult s-a întâmplat în ultimii 5 ani. Eu sunt uh, încrezătoare că putem reuși, dar toată lumea trebuie să ne susțină și sunt convinsă uh, că domeniul transportului va continua pe această cale a înverzirii. Um, another thing is that... Și încă ceva ne puteți ajuta în statele dumneavoastră membre. Pachetul feroviar, care este absolut esențial pentru a uh, fi uh, la înălțimea așteptărilor și pentru a da roadele scontate. Acesta trebuie să fie desfășurat, pentru că vă amintesc că înlocuiește 40.000 de reguli locale în domeniul căilor ferate și vom avea doar o 60 de reguli care vor fi valabile. Deci trebuie să ne gândim, să ne gândim la scară europeană. Pentru că e vorba de un mod de transport care până acum era um, la, gândit la scară națională și tocmai de aceea, dacă e să ne gândim la conectivitate, la proiecte transfrontaliere, așa vom reuși să venim cu interoperabilitatea pe care ne-o dorim uh, pe căile ferate europene până în 2030. Evident, Uniunea Europeană trebuie să participe și e clar că și Uniunea Căilor Ferate trebuie să participe și poate nu eu direct de la Comisie, însă dumneavoastră cu siguranță veți influența multe lucruri. Apoi, s-a discutat mult despre mobilitatea urbană. Avem uh, peste 2600 de orașe la oaltă cu planuri de decarbonizare și cu proiecte de eficiență la nivel european. E o chestiune de subsidiaritate. Uniunea Europeană nu poate direct să se amestece în aceste proiecte, însă încercăm să aducem pe toată lumea la oaltă și să le oferim diferite mecanisme uh, pentru că m-au întrebat colegii cum vom implementa aceste lucruri. E bine, ce avem în momentul de față? Avem deja un standard miliard pentru tehnologii. Uh, a fost o promisiune a mandatului meu. O cutie de instrumente care poate fi utilizată peste tot în Uniunea Europeană și fără fărâmițare. Acum, de ceea ce avem nevoie și să sperăm că președinția finlandeză va reuși să obțină acest lucru pentru că am avut deja o primă lectură, este să vedem cum vom calcula costurile, care va fi taxa calculată, care e formula de calcul. Și Astfel vom reuși să avem o soluție la scară europeană, ceea ce va contribui și va ajuta orașele, pentru că orașele uh, încearcă și ele să găsească o cale înspre decarbonizare. Acum aș vrea să mă adresez colegului și prietenului meu, domnul Zile. Am lucrat uh, mult în ultima vreme, în ultimii cinci ani împreună, am avut multe hârtoape pe această cale pe care am mers, însă am încredere că pachetul de mobilitate va ajunge la bun sfârșit. Știu că e o chestiune presantă și aveți dreptate, încercăm să evităm problemele și dacă avem o posibilitate să îmbunătățim pachetul, ar fi bine să evităm uh, acele eforturi inutile. Uh, să vedem cum vom putea face acest lucru și poate că vom reuși să îmbunătățim pachetul, dar vă rog, lucrați cu Consiliul, găsiți o cale comună și vă rog să mă credeți, eu în continuare primesc scrisori, mesaje din partea statelor membre, din partea centrală a Europei, din partea de est a Europei uh, și îmi dau seama că până la urmă toată lumea de fapt are nevoie de acest pachet. Însă nu va fi pe 100% pe placul tuturor. Când e vorba de un compromis, unii trebuie să mai lase de la ei și, bun, și Comisia a acceptat anumite schimbări. Apoi, drepturile pasagerilor feroviari. Sunt de acord cu ceea ce spunea doamna președinte. Președinția finlandeză să sperăm că va prelua acest dosar și imediat DigiMove se va angaja uh, pe deplin în favoarea drepturilor pentru acești pasageri. Pentru că trebuie să avem uh, sistem de emitere a biletelor care să fie integrat, să fie intermodal, avem nevoie de acest lucru și sigur se va face în următorul mandat și să sperăm că în anul, la anul viitor președinția uh, croată va fi în măsură să finalizeze acest pachet. Tirolul este o chestiune presantă și vă mulțumesc pentru interesul manifestat uh, din partea deputaților. Să știți că săptămânal, dacă nu chiar zilnic, mă ocup de acest lucru. Provocarea acum este următoarea, cu provocarea care ne-am confruntat în ultimii trei ani. Este să invităm pe toată lumea în jurul mesei ca să găsim o soluție comună pe placul tuturor. Vă puteți imagina, imagina că uh, cele patru țări nu au o abordare identică pe acest subiect. Ce, în ce etapă ne aflăm acum? Ei bine, evaluăm propunerea austriacă, e pe masă, și chiar astăzi am mai trimis încă o scrisoare cerând detalii suplimentare ca să clarificăm pe deplin această nouă propunere. Am speranța că până în toamnă veți fi în măsură vom fi măsură să transmitem un mesaj mai pozitiv. Acum, o eventuală soluție pe care o discutăm acum cu toate părțile implicate e coridorul Brenner, o taxă e un subiect care e abordat în mod foarte serios în momentul de față și să sperăm că vom reuși să ajungem la un rezultat concret. Acum, poluarea în Tirol acum este una cronică. Așa stă situația și nu avem prea multe alternative de oferit până când se construiește tunelul. E unul din cele mai mari investiții uh, europene, va fi terminat până în 2027. Eforturile sunt sporite, se lucrează din greu, se obține sprijin, însă nu pot să meargă mai repede decât se poate construi și să sperăm că niște măsuri intermediare vor fi, vor fi adoptate în așa fel încât să mai uh, ușurăm un pic povara, nu numai pentru cei care vin cu camionul, dar și pentru populația din zonă. A, ah, dosarul maritim nu vreți, nu zic. Emisiile maritime, da, m-ați întrebat și chiar și Karima de la bun început vrea să știe ceva pe acest subiect. E unul din modurile de transport eh, asupra care am lucrat în mod sistematic în ultimii trei ani. Și sunt încântată să vă spun că împreună cu toți factorii interesați, am reușit să ajungem la un acord pe toate subie- aproape toate subiectele cheie. Decarbonizare, poluare, simplificarea regulilor, eventuale strategii uh, orientative pentru viitor. Uh, Decarbonizarea în domeniul maritim reprezintă o mare realizare la nivel global, pentru că e vorba, ca și în cazul aviatic, e vorba de un business cu un model global și de aceea e nevoie de un angajament puternic din partea tuturor factorilor interesați în domeniul maritim de a decarboniza, dar nu numai, ci și de a reduce poluarea și emisiile de a le reduce cu 50% până în 2050. Dar acum stați un pic, cu o clauză de revizuire în 2030, în așa fel încât să vedem atunci dacă nu cumva putem să avem niște ambiții și mai mari. Deci vă rog să trageți la răspundere. În mandatul următor e clar că e nevoie de uh, uh, ținte și mai ambițioase. Noi cofinanțăm un sistem de nave ecologice și să sperăm că armatorii vor prelua acest lucru. Este un nou instrument financiar. Uh, dorim de asemenea să avem digitalizare. Ghișeul unic uh, poate fi o soluție, un ghișeu unic pentru Europa. Lucrăm împreună cu Uniunea Maritimă pentru a îmbunătăți accesul rol peste tot, la nivel global, la nivel maritim. Și digitalizarea, de asemenea, ne va permite să optimizăm porturile, rutele maritime și să avem o idee și mai clară despre consum, despre uh, facilitățile portuare oferite, despre sistemele de control de care dispun acestea în porturile europene și evident vom încuraja și țările terțe să urmeze acest uh, model atunci când navele noastre călătoresc. Și vreau să vă spun că în domeniul maritim avem un angajament foarte, foarte clar și oricum vom încerca să susținem aceste eforturi și cu inovare și cu măsuri de înverzire a întregului sistem. Mulțumesc foarte mult, doamna Violeta Bulci. Sunt foarte mulți colegi înscriși pe listă. Am să vă tai microfonul dacă nu respectați un minut. Doamna Bilbao, la noastră mă uit direct pentru că aveți cuvântul. Vă rog, un minut. Mulțumesc foarte mult, dragă Violeta, mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult și pentru munca realizată. Știu că de multe ori ai fost izolată, singură, pentru că răspunderea revine și Parlamentului și guvernelor din statele membre care nu te-au uh, însoțit, însă tu nu te-ai descurajat, ai avansat și Parlamentul te-a urmat. Așa că vreau să-ți mulțumesc pentru aceste eforturi. Sunt absolut de acord. O uniune a transporturilor, un pachet de mobilitate. Să știți că și eu primesc scrisori din partea sectoarelor care spun că poate deși nu e modelul pe care și l-ar fi dorit, e oricum ceva mai bun decât nimic. Pachetul de mobilitate este unul important și aceasta este dezbaterea pe care o avem acum. Și aș vrea să te întreb, care este, după părerea ta, rolul statelor membre în acest sens? Există o majoritate care dorește să continue sau și acolo există o dezbatere în ceea ce privește uh, nevoia de a începe de la zero, de a relua totul de la zero? Deci e nevoie de ceva echilibrat. ați încheiat, uh, ați uh, epuizat timpul alocat. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori de asemenea să mulțumesc și doamnei comisar pentru observații. Ați fost foarte clar atât în prezentare cât și în răspunsul referitor la pachetul de mobilitate și la diferitele moduri de transport combinate. Aș avea o întrebare foarte pe scurt. Din câte am înțeles, toate directoratele la Comisia Europeană trebuie să vină cu trei propuneri concrete pe care noua Comisie Europeană să le poată prelua imediat dacă le consideră uh, utile. Poate ne puteți da așa niște indicații, cam care ar fi cele trei propuneri pertinente pe care direcția noastră generală vrea să le facă următoarei comisii. Merci beaucoup. Monsieur Farandino. Mulțumesc, domnul Farandino. Aveți cuvântul, timp de un minut. Grazie. Grazie, comisie. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Eu sunt membru proaspăt al acestei comisii și în zilele acestea m-am uitat peste multele proiecte ale Comisiei Europene în domeniul transporturilor și știu că sunt și uh, dosare dificile și totuși trebuie făcute atâtea și atâtea lucruri pentru a îmbunătăți situația în transporturi, mai ales pentru a îmbunătăți situația cu mediului și pentru schimbările climatice. Vreau să vă spun, doamnă președinte, că eu împărtășesc pe deplin cele spuse de dumneavoastră. Doamnă președinte, Dumneavoastră, practic, mi-ați luat vorba din gură și multe observații pe care vreau să le fac, dar aș face totuși o, aș face ceva și aș pune o întrebare cât se poate de generală. Astăzi industria, sectorul energetic, agricultura și așa mai departe, și-au redus emisiile cu 20%. De ce în transporturi continuă să crească aceste emisii? Unde a greșit Comisia și unde a greșit Europa în general, instituțiile europene? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că v-ați respectat timpul alocat. Domnul Flebo, vă rog, aveți cuvântul. Alors moi je dis eh frigo parce que c'est français, mais c'est quoi le... Eu zic pronunț, spune doamna președinte, pronunț flebo, dar nu știu care e pronunția corect. Violeta, vama i hvala na svemu što ste radili. Ja sam novi član, ali itekako sam... Mulțumesc, doamna președinte, că mi-ați dat cuvântul. Să știți că eu sunt un nou deputat, dar vreau să o felicit pe uh, doamna comisar. Am avut ocazia să discut cu dânsa și sunt foarte mulțumit de munca pe care ați depus-o. Știu că ați identificat foarte bine prioritățile pe care vor trebui să le asume, să le asume succesor următorul dumneavoastră, următorul comisar. Și e clar că ștafeta, ștacheta este pusă foarte sus. Aș avea o întrebare. O întrebare care nu se aplică doar acestei comisii, ci așa în general. Dumneavoastră ați spus că transportul este cel care, de fapt, lansează economia. În sensul uh, politicii de coeziune pentru 2020, aș dori să știu ce fel, în ce fel de moduri de transport trebuie să investim pentru a avea cât mai multe beneficii cu putință. Mulțumesc foarte mult, domnule Flego. Uh, am să vă Continui să vă numesc pe numele mare, nu pe prenume. Mulțumesc, doamnă Bulci. De la bun început ați spus că la începutul mandatului dumneavoastră discursul public era diferit și că lucrurile s-au schimbat. Când e vorba de mobilitate, e vorba de libertate, de bunăstare. Um, dar acum vedem și urgența climatică atât de, care devine prioritară. Nu ar fi momentul ca următoarea comisie să ia lucrurile invers. Deci să definim obiectivele uh, unde trebuie să fim în, urmă, în, în 5 ani pentru a ne atinge obiectivele de la Paris și apoi de la obiectiv din viitor să venim înapoi înspre prezent pentru a vedea ce trebuie să facem cu mobilitatea. Ce facem cu marile proiecte inutile, autostrade, dar autostrăzi, uh, mă scuzați, dar uh, și alte mari proiecte care nu, nu reduc emis, emisiile de CO2. Ce facem cu emisiile din zona maritimă? Pentru că aveți a, a, toată această experiență, poate că aveți un sfat pentru următoarea comisie, astfel încât să folosească metoda potrivită. Mulțumesc foarte mult, doamna Deparne. Și acum domnul Fidanța. Președinte. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, doamnă comisar, eu sunt membru proaspăt în acest mandat, dar am făcut parte din Parlament și în această comisie uh, până în 2014 am lucrat cu predecesorul dumneavoastră, domnul comisar uh, Calas, uh, pe multe dosare și deci cunosc un pic evoluția situației. Vreau să vă pun o întrebare legată de o situație din Italia. E vorba de un coridor strategic în cadrul TNT, e vorba de coridorul mediteranean. Uh, foarte recent s-a anunțat că după un an uh, de întârzieri scandaloase, uh, în sfârșit primul ministru italian și o parte din guvernul uh, nostru a dat undă verde pentru realizarea tronsonului Torino-Lyon pe coridorul mediteranean, deci pe linia de înaltă viteză și vom vedea ce spune și Parlamentul italian um, Uh, scadențele sunt foarte strânse. Comisia a propus 55% cofinanțare. Care sunt următoarele etape? Ce așteaptă Comisia acum de la guvernul italian în aceste noi condiții? Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Borgia. Președinte, buongiorno, comisariu. La... Mulțumesc foarte mult, bună ziua, uh, doamnă comisar. Uh, cred că în parte ați răspuns la întrebarea mea. E vorba de trecătoarea Brenner, care este cea mai frecventată din uh, Italia și care aduce astăzi 9% din PIB-ul italian prin transportul care trece pe acolo și uh, bineînțeles că lucrurile se schimbă odată cu construcția tunelului de la Basel. Vreau să vă întreb uh, ce lucruri mai poate face Comisia în afară de directiva privind transportul combinat pentru a favoriza uh, Uh, finanțarea platformelor intermodale și a lanțurilor logistice care sunt foarte importante și strategice pentru a optimiza fluxurile de trafic și de transport. Și ce se va face pentru a reduce costurile care revin astăzi operatorilor în aceste proiecte. Mulțumesc! Novak, la parole est vous. Mulțumesc, doamna Novak, vă rog. <clears throat> Vesela sem, da lahko gospoda, comisarko eh, eh, pozdravim vse. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar, sunt foarte încântată să vă pot uh, saluta în Slovenia și vreau să vă mulțumesc și pentru munca depusă ca și comisar. Să știți că astăzi nu am să fiu critică, dar aș avea totuși trei întrebări de formulat. Dumneavoastră ați spus că 49 de măsuri au fost adoptate în uh, acest mandat. Acum, care este dosarul care îmbunătățește cel mai mult viața de zi cu zi a cetățenilor europeni? Și în al doilea rând, care este dosarul de care sunteți noastră cea mai mândră și la care ați contribuit cel mai mult? Eu cred că astea sunt întrebări care ar trebui să vi le pună mai des jurnaliștii acum, la final de mandat. Și în al treilea rând, care ar fi sfatul dumneavoastră pentru guvernul sloven în ceea ce privește proiectele care trebuie să fie considerate drept prioritare pentru că avem căi ferate depășite, infrastructură depășită și mă gândesc că, că ar fi ceva prioritar, nu? Sau ar fi un alt sector? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, dar uh, nu uitați că acum discutăm de nivelul european. Nu o să începem să discutăm pentru fiecare țară în parte. Nu putem să dăm sfaturi acum fiecărui țări, fiecărui stat membru în parte. Nu, să, cred că e momentul să dăm sfaturi uh, guvernului uh, slovac. Uh, domnul Olivia, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar, dumneavoastră ați vorbit despre transport, despre ecologie, aveți dreptate. Este rezonabil, chiar vital să ne dorim în moduri de transport uh, care să fie responsabile din punct de vedere ecologic. Dar ați spus că uh, dacă transporturile se opresc, atunci modelul nostru economic nu mai funcționează. E vorba de liber schimb la nivel mondial, e vorba de consumerism, de materialism, de aceea e nevoie de transporturi. Deci nu o să fim niciodată mulțumiți. Noi suntem uh, de părere în grupul nostru că, într-adevăr, avem nevoie de transporturi curate și eficiente, dar avem nevoie și de un model nou pe care trebuie să-l dezvoltăm. Noi vrem ceva la nivel local. Ne, nu, ne place ideea de localism. Și mă întreb oare nu cumva sistemul acesta care chiar, deși are o nuanță de ecologie, oricum cere și mai multe transporturi. Și acum are cuvântul doamna Grapini, vă rog. Credeți că v uitați? uitat? Nu! Mersi beaucoup. Mulțumesc mult, doamna comisar. Vreau și eu să vă felicit pentru modul în care ați lucrat și eu am, uh, să zic așa, curajul să spun că ați fost unul dintre comisarii foarte disponibili la dialog nu toți comisarii sunt uh, disponibili la dialog, dumneavoastră ați fost. Ați și răspuns la toate scrisorile mele. Sigur că nu vreau să repet ce s-a spus aici. Am avut și rezultate, sunt și rămâne în urmă. Unul din uh, lucrurile fierbinți care rămân acum după plecarea dumneavoastră este pachetul pe mobilitate și vreau să vă întreb în mod sincer dumneavoastră credeți că este forma optimă și aici nu vorbim de frustrări de est de vest de interese politice de grupuri politice vorbim dacă din punct de vedere tehnic acest pachet pe mobilitate este optim realizat așa cum intră în trialog pentru că uh, vorbim aici și de celelalți indicatori de dacă se rezolvă poluarea sau nu dacă se rezolvă competiție corectă sau nu dacă este acces la piață sau nu dacă se respectă drepturile lucrătorilor. eu personal nu sunt mulțumită și să mi spuneți dacă dumneavoastră considerați că mai putem să îmbunătățim acest pachet. mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Grapini. Doamnă Le Chanteux, aveți cuvântul? A, nu. Nu, nu vreți să vorbiți? Domnul Ensley, un minut. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să spun și să solicit ca formularea și limbajul folosite despre, de doamna comisar poate să fie cumva altfel. Ați vorbit despre urgența climatică. Despre asta trebuie vorbit. Pentru că nu e vorba numai despre schimbări climatice, ci este vorba despre un haos climatic. Și vreau să vă spun că asistăm la migrații în masă din cauza folosirii nechipzuite a resurselor și a ratei consumului uh, nebunească pe planeta noastră. Vreau să vă atrag atenția asupra acestor lucruri. Sunt foarte preocupat de faptul că nu folosim limbajul uh, și tonul adecvat în acest uh, Parlament. Ne-aș cerut să fim uh, îndrăzneți. Eu sunt un nou deputat și o să fiu îndrăzneț. Uh, de ce nu avem poluatorul plătește? Ce se întâmplă cu Dieselgate? De ce în acest parlament și în țările noastre sunt atâtea dosare blocate? În sfârșit, haideți să educăm pe liderii noștri să folosească limbajul care trebuie pentru a reflecta cu adevărat urgența climatică în care ne găsim. Merci beaucoup pour votre intervention euh, passionnée. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție înflăgărată. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. Anii aceștia, Europa s-a străduit foarte mult pentru a spori infrastructurile și obiectivul comisiei a fost aceea de a spori principalele intervenții pe principalele drumuri uh, și axe stradale rutiere până în 2030 și recent s-au menționat aici și drumurile locale. Deseori, uh, sursele locale de finanțare nu sunt suficiente pentru a finanța aceste proiecte. E nevoie de bani europeni, dar ce să nu ne gândim la un uh, sistem care să poată să uh, direcționeze direct fondurile pentru proiecte de infrastructură care să uniformizeze situația rutieră pe plan local. Până în 2030 s-a spus că vor trebui finalizate uh, rețelele centrale, uh, dar nu celelalte. Doamnă președinte, cu experiența dumneavoastră ați putea oare să avem acest cerc virtuos care să poată să înceapă odată cu următorul Consiliu de profil, domnul Chiseche. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Avem uh, și controversa, uh, această luptă pentru frecvență uh, sau, în fine, pentru tehnologia potrivită 5G sau Wi-Fi. Până la urmă, mm, dosarul a eșuat. Ce se întâmplă? Veți face o nouă propunere sau lăsați asta celui sau celei care vă va urma? Cred că aveți oportunitatea să marcați un moment în timpul mandatului dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Ghizecă. Domnul Marcov. Mulțumesc foarte mult. Pe scurt, doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile din ultimii 5 ani. Mă bucur că dezbatem acum, după alegeri, pentru că cred că am ajuns într-un moment în care trebuie să rezolvăm situația cu pachetul mobilitate. Înainte de alegeri, ideea cu finalizarea pachetului mobilitate putea să însemne multe lucruri. Acum uh, mă bucur însă că am scăpat de o serie de părți controversate din pachetul mobilitate, cum ar fi uh, um, uh, transferul de la Oceanul Atlantic uh, către uh, Marea Neagră, pentru a, și asta ducând la poluare. Mă bucur că am scăpat de anumite lucruri și în mod uh, constructiv. Dar pachetul mobilitate blochează multe alte dosare, mm, uh, inclusiv transportul combinat. Eu voi fi raportor pe acest dosar și vreau să rog pe colegi să găsim cumva o bază de înțelegere. În sfârșit, ca membru Um, acestei comisii și chiar dacă sunteți membri la ENVI, chiar dacă este cald afară, haideți să menținem accentul pe chestiunile de transport. Mulțumesc foarte mult. Da, vreau să vă spun că pachetul mobilitate aparține de, pache- de Comisia Transport și nu de altă comisie, că ne place sau nu, la transporturi. Aici se discută acest pachet. Doamna Garcia, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru intervenția dumneavoastră, dar și pentru munca depusă în ultimii ani. Eu sunt nouă în acest parlament și uh, am, uh, mi-au angajamentul să lucrez în așa fel încât să menținem finanțarea la același nivel, dacă nu chiar superior, pe următorul mandat. Și împărtășesc dorința dumneavoastră de decarbonizare a transporturilor, îngrijorarea față de faptul că acest sector încă nu a făcut eforturile necesare. Și în acest sens e clar că vom profita de digitalizare, de automatizare și în acest sector. E un trend care există în ultimii ani și așa cum a spus și președinția finlandeză azi dimineață, e un trend care va continua. Descarbonizarea transporturilor, digitalizarea, automatizarea modernizarea trebuie să fie însoțite cu de o tranziție justă. Aș vrea să știu dacă există ajutoare prevăzute pentru acest sector, pentru a nu se pierde nici competențele, nici mâna de lucru din acest domeniu. Cu Madame Mes. Mulțumesc, doamna Mes. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că uh, în 2015 s-a făcut o declarație referitoare la Uh, circulația cu bicicleta și știm bine că face parte din uh, mobilitate. Ideea era de asemenea de a uh, scădea numărul victimelor uh, um, în circulația cu bicicleta. S-a preconizat de asemenea o creștere a acestui sector până în 2030 am avut și un document legat de strategia privind uh, circulația cu bicicleta la Comisia Europeană și așa mai departe. Vreau să vă întreb ce credeți despre acest domeniu al uh, circulației cu bicicleta, al strategiei respective, având în vedere că acest domeniu uh, a fost foarte dinamic în ultimii patru ani. Acum, în ce privește siguranța, siguranța rutieră, în 2017 am găsit o statistică uh, Uh, cu un număr de 2000 de accidente, mai mult uh, rutiere, este bineînțeles o preocupare uh, și aceasta și apoi schimbarea orei, ora de vară, ora de iarnă și asta e o preocupare a noastră. Vreau să vă întreb ce credeți dumneavoastră despre acest dosar. Mulțumesc, doamna Daunting. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, doamnă comisar. Ați recunoscut și dumneavoastră că ne așteaptă vremuri uh, complicate pentru a ajunge la acea viziune zero până în 2050 uh, uh, și totuși, chiar dacă s-au făcut multe în acest domeniu, emisiile tot cresc. Ați spus că avem noi propuneri și este foarte clar că încă avem un deficit de 40% până să ajungem la acea viziune zero, orice am fi început. Și chiar vă întreb, regretați ceva din ceea ce ați început în mandatul dumneavoastră precedent? Ce facem cu acest deficit, cu această diferență pe care o înregistrăm? Indiferent de ce se spune despre subiectul principal al acestei uh, uh, comisii, transport, o, o viață activă, circulatul pe biciclete și așa mai departe. Sunt multe lucruri care ne pot ajuta în a acoperi acest deficit și a contracara emisiile. Mulțumesc! Acum urmează următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult! Bun venit, doamnă comisar uh, Bulgi! spun și eu ca și colegii și antevorbitorii mei faptul că ne bucurăm foarte mult că guvernul italian în sfârșit a dat undă verde definitivă liniei de mare viteză între Torino și Lyon și nu e vorba numai de regiunile vizate care trebuie să se bucure și se bucură, dar ne gândim în general la Connecting Europe Facility, uh, care reprezintă tot atâtea șantiere strategice și care vor fi începute în acest sens uh, și în regiunile limitrofe. Eu uh, vreau să spun că vin de la Genova, acolo unde știm ce s-a întâmplat cu podul Morandi și bineînțeles că subiectul uh, siguranței infrastructurilor este acum deosebit de arzător. Mi-aș dori un proiect uh, care să ne permită să controlăm, să inspectăm, să verificăm uh, nivelul de calitate al infrastructurilor noastre uh, și e important încă de pe acum să ne apucăm uh, de treabă pentru că, bineînțeles, lecția și învățămintele care trebuie trase după ce s-a întâmplat la Genova sunt deosebit de importante. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări, doamnă Bulci, aveți 22 de întrebări exact. Aveți exact 22 de întrebări? Da. 47 de secunde fix pe uh, răspuns. Așa că mare atenție cum răspundeți. Toate întrebările pe care le-ați adresat sunt într-adevăr importante și dacă nu o să pot să le răspund uh, tuturora în detaliu. Uh, este clar că după vacanța de vară veți uh, primi din partea noastră o listă foarte clară a priorităților și proiectelor și activităților uh, pe următoarea perioadă. Toată lumea va primi această foaie uh, și acest document. S-au pus întrebări foarte concrete și cred că ele fac parte dintr-un puzzle cât se poate de coerent. În ceea ce privește TNT, vreau să vă reamintesc că tocmai ce s-a încheiat apelul la proiecte pentru extinderea rețelelor TNT. În toamnă vom începe consultările publice și apoi, pe baza lor, în 2020 vom primi o serie de sugestii și de propuneri pentru extinderea uh, rețelelor TNT actuale. Rețeaua secundară, în schimb, de drumuri revine ca răspundere statelor membre. Haideți să ne concentrăm pe rețelele TNT care revin Uh, sau fac parte din uh, portofoliul Comisiei Europene. Având în vedere sugestiile care au apărut și pe baza unor criterii, vom vedea ce coinvestiții vor fi realizate în viitor. Proiectul uh, Torino-Lyon, v-ați referit la el, dar și la alte mari proiecte utile sau nu, bineînțeles, că statele membre judecă până la urmă de oportunitatea unui proiect sau altul. Statele membre sunt cele care propun și dacă ele consideră că anumite proiecte sunt necesare, atunci, bineînțeles, că noi analizăm încă o dată pe baza criteriilor comune și le dăm și vedem dacă ele răspund nevoilor exprimate. Noi pot să vă spun că am uh, ascultat uh, um, discursul uh, prim-ministrului care ne-a confirmat că este în favoarea TAV, însă, bineînțeles că ne trebuie o confirmare în scris. Dar, încă o dată, marea provocare este următoarea. Cifrele sunt foarte clare un, o mie de miliarde uh, sunt pierdute anual din pricina transporturilor. Cifrele sunt ceea ce sunt. Avem acum nevoie de un raport care să ne arate cine, cum contribuie la aceste pierderi, externalities, fiecare țară, fiecare sector. Eu cred cu tărie că trebuie să stimulăm financiar uh, acele activități uh, și moduri de transport uh, care emit foarte puține emisii sau deloc. Um, feroviar, marin și așa mai departe. 10% vin din drum, de pe drum, din transportul rutier și ca emisii. Deci, bineînțeles că suntem în favoarea uh, serviciilor feroviare pentru pasageri, dar aceste căi ferate trebuie construite de cineva. Nu o să construim noi Comisia Europeană, nu o să furnizăm noi servicii feroviare. Și vom încerca să stimulăm cu investițiile și în ultimii cinci ani, și pot să spun că este una dintre realizările noastre, am reușit să stimulăm 240 de miliarde, o investiție record în sectorul european al transporturilor, deci în ultimii doi ani și jumătate. E loc și de mai bine. Putem face mai multe, dar e nevoie de uh, proiecte și um, investitorii sunt interesați pentru că avem o agendă clară, cu transparență, cu predictibilitate, etc. Dar e nevoie de proiecte. Și dacă mă întrebați unde să se investească, eu vă spun ce cred. Transportul multimodal, să profităm de infrastructurile existente și, bineînțeles, multimodal, mai ales în mediul urban, pentru pasageri dar și pentru cei care fac uh, logistică, transport de mărfuri, pentru a ne asigura că majoritatea mărfurilor uh, uh, merg uh, pe uh, în principal pe calea ferată, pe mări și pe autostrăzile maritime și abia apoi la nivel local, dacă e cazul, pe drumuri. Bineînțeles că operatorii ne spun uh, nu, căile ferate încă nu sunt suficient de viabile sau fiabile, lipsesc tronsoane și uh, atunci ei se gândesc ce o să facă pentru ca furnizarea de servicii de bunuri să, totuși să aibă loc. Noi am auzit toate aceste e, plângeri și haideți pe plan local uh, să încercăm să derulăm pachetul al patrulea feroviar ca el să dea uh, rezultate și soluții uh, reale pe de-o parte, să sporim eficacitatea sistemului, pe de altă parte, să reducem poluarea. Apoi, în ce privește trendurile de mare viteză, dorim ca până în 2030 să putem să avem uh, trenuri care să poată fi interconectate și să ajungă până la 200 de km pe oră. Însă, să vedem unde se fac aceste lucruri, uh, acolo unde traficul de pasageri este uh, pe măsură. De exemplu, la Eurostar, pentru că știm bine că s-a extins linia și până la Amsterdam pe Eurostar. Mie mi-ar place ca toate capitalele uh, și principalele orașe europene să fie conectate printr-un astfel de sistem uh, de înaltă viteză, de mare viteză. Dar cine să facă aceste lucruri? Însă progrese au fost realizate am tot stimulat și presat investitorii și uh, noi tot comunicăm în acest sens. Comisia asta își dorește, nu Comisia pune bețe în roate acestor uh, inițiative. Acestea sunt marile proiecte care trebuie să se realizeze, pentru că lipsa lor nu se conectează Europa. De ce crește și traficul, aglomerația și, și, și poluarea? De ce? Pentru că piața unică funcționează Uh, facem tot mai multe afaceri transfrontaliere, avem piață unică, traficul crește, tot crește în Uniunea Europeană și dacă nu stimulăm și reducerea emisiilor, ajungem într-un punct uh, dificil. De aceea trebuie să avem acele investiții care să ducă la uh, aceste obiective, cu investiții și proiecte strategice pentru că nu poți să stai cu proceduri administrative care durează 3 ani sau chiar 10 ani. O altă problemă este implementarea marilor proiecte de infrastructură, care oricum, prin definiție, durează mai mult de 10 ani sau 20 de ani. Dar, bineînțeles că durează mai mult să construiești uh, tunele, uh, poduri și așa mai departe. Bineînțeles că, deci, e nevoie de o strategie care trebuie să fie derulată de-a lungul multor mandate. Colegii știu foarte bine, eu am uh, preluat uh, multe dintre proiectele de infrastructură de la colegul uh, Calas și sper că și următorul comisar va prelua această ștatetă pentru că trebuie să menținem cadența și coerența. O altă problemă este poluatorul și utilizatorul plătește. Aceste principii, ele țin de o decizie politică Cine va plăti? Societatea va plăti, natura va plăti sau poluatorul? Discuția va fi una dură. Nu numai la Envi, dar și la Comisia Tran, pentru că lucrurile sunt legate. Da, apoi, noile moduri de transport sunt necesare și poate că ați observat că am introdus deja priorități orizontale, șase la număr, încă din mandatul uh, acesta poluare sau decarbonizare, digitalizare, apoi inovare, uh, servicii centrate și mobilitate pe nevoile cetățenilor, care se află în centrul atenției, global leadership și apoi investiții, cu toate le pentru a ajunge la trei obiective principale. Scăderea consecințelor negative Uh, ale transportului pentru a ajunge la acea viziune zero, îmbunătățirea eficienței și, în al treilea rând, îmbunătățirea conectivității în UE și dincolo de granițele noastre. Uh, și sperăm să îndeplinim aceste trei obiective. Noile moduri de transport vor fi unele digitale. Și aș spune câte ceva despre uh, Uh, CITS uh, și am fost foarte dezamăgit de ce s-a întâmplat și de presiunea lobby-urilor. CITES. Uh, nu s-a spus și a fost incorrect faptul că nu s-a arătat ce a realizat Comisia în ultimii ani. Până la urmă, noi nu am implementat proiectul din cauza luptei între Wi-Fi și 5G, și pentru că am avut probleme de ordin juridic uh, pe care ni le-a trasat uh, serviciul juridic și am dorit ca proiectul acesta totuși să se mențină în viață. Și vreau să vă spun încă o dată, soluția Wi-Fi este una care aduce siguranță, servește, salvează vieți omenești, sporește controlul și e adevărat că factorul uman uneori uh, înseamnă încetinire în, uh, sau încetinirea reacțiilor și atunci uh, sunt probleme în trafic și accidente. Și bineînțeles că nu toată lumea știe tot ce se petrece în jurul său atunci când conduce și atunci se petrece, se, e nevoie de această tehnologie. Industria se pregătește pentru asta, piața va trebui să cedeze anumitor uh, evoluții și noi vom continua la comisie să facem ce ne revine în această ecuație, dar nu e vorba de a intra în concurență cu rețelele de tip 5G. Și sper că lucrurile se vor rezolva și că vom lucra împreună pentru a obține rezultate bune. One thing that uh, it will be very often... Un lucru pe care va fi pe masa dumneavoastră destul de des va fi mobilitatea ca serviciu, prin faptul că se uh, digitalizează tot. Al patrulea pachet uh, feroviar, căile navigabile interne, poate pachetul de mobilitate, vom avea uh, nivel, vom avea digitalizare și pe șosea și nu numai toate celelalte. Ei bine, atunci vom avea baza pentru a folosi tehnologii digitale, aplicații care pot fi folosite și vom putea uh, avea servicii integrate uh, pentru a avea soluții multimodale, pentru drepturile pasagerilor și așa mai departe. Cred că aceste lucruri vor putea fi explorate. Uh, dar vă rog să fiți atenți la ceva uh, la care veți lucra împreună cu grupurile de concurență. Uh, abuzul utilizării noilor tehnologii Uh, de exemplu, uh, blockchain. E foarte ușor să se creeze sisteme închise cu monopol. Deci trebuie să ne asigurăm că interfețele sunt deschise, ale, pentru, aplic, uh, interfețele sunt deschise pentru servicii, pentru aplicații și așa mai departe, pentru a sprijini modelul de concurență. Și Karima îmi spune că nu mai am timp. Deci Vă voi răspunde uh, la restul întrebărilor în scris, mai ales la cele pe care mi le-ați adresat privind pachetul de mobilitate. Cred că este bine, potri, bine pregătit. Nu sunt 100% uh, mulțumită, bineînțeles că nu. Mai este loc de mai bine. Avizul, uh, pozițiile comisie, Consiliului și ale Parlamentului sunt foarte apropiate. Consiliul este dispus să, să discute și cred că vom reuși să ajungem la, o, um, la un acord dacă este, dore, dacă este voință din partea coordonatorilor de ambele părți. La final aș vrea să îi mulțumesc Carimei pentru leadership-ul excepțional și pentru faptul că a fost așa de curajoasă încât să candide, candideze din nou pentru această funcție și să o primească cred că veți juca un rol esențial în a obține rezultate pentru aceste dosare dificile, pentru a stimula cooperarea cu Comisia și cu Consiliul și mă bazez și pe coordonatorii pe care i-au ales uh, grupurile politice. Va depinde de dumneavoastră să, găsim, să găsiți căi de a merge înainte împreună. A fost un privilegiu pentru mine, a fost o perioadă excepțională pentru mine să uh, lucrez alături de dumneavoastră, pentru cetățenii europeni. Și sper că în același spirit, oriunde ne-am întâlnit altundeva, uh, vom putea să continuăm să cooperăm. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes în continuare! Madame Violeta Bulc, merci à vous de cette coopération, mais vous euh, parlez... Doamnă Violeta Bult, uh, vă mulțumim pentru cooperare, dar vorbiți ca și când ne-am fi terminat munca. Dar nu, mai este multă treabă. Noi, în orice caz, suntem uh, dispuși să negociem. Mulțumesc, doamnă Bulci. Et ne partez pas tout de suite parce que nous allons... Și nu plecați uh, imediat pentru că mai avem uh, un punct sur un des points les plus importants. Si vous sortez, c'est en silence. Important. Dacă doriți să părăsiți sala, faceți-o în liniște, vă rog, și noi vom trece la punctul 4. De sortir, c'est en silence. Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Punctul 4 se va referi Excusez-moi pour votre oreille close. Si vous voulez parler, vous... Vă rog, dacă doriți să vorbiți, ieșiți din sală. Victor și ceilalți, cine dorește să vorbească, să o facă afară. Continuăm cu punctul 4, esențial pentru comisia noastră. E vorba de bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2020, toate secțiunile a venit momentul să începem cu procedura bugetară pentru 2020. Bugetul pentru 2020, uh, vă amintesc, corespunde ultimului an din cadrul financiar multianual actual și constituie ultimul proiect de buget pregătit de Comisia Juncker. Am onoarea și plăcerea de a da cuvântul raportorului nostru, domnul Daniel Freund. Aveți cuvântul, veți avea cuvântul primul, apoi voi da cuvântul coraportorilor, uh, respectiv raportorilor din umbră și apoi vom vorbi despre calendar. Domnule Freund, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am auzit-o astăzi deja. Transportul reprezintă peste 25% din emisiile de gaze cu efect de seră este cauza principală a poluării, din orașele, poluării aerului din orașele noastre. În toate sectoarele emisiile au scăzut în ultimele decenii. Transportul este singura excepție. Și, într-adevăr, emisiile sunt cu 30% mai ridicate în transport decât erau în 1990 uh, pentru că se zboară mai mult, sunt mai multe camioane pe șosele, mai multe uh, suvuri, și așa mai departe. Toate statele membre au aderat la acordul de la Paris, atât Parlamentul cât și uh, doamna președinte numit uh, își doresc uh, neutralitate în ceea ce privește clima până în 2050. Și asta ne face să trebuiască să ne confruntăm cu o enormă sarcină. Cum ajungem la un transport neutru din punct de vedere climatic până în 2050? Ei bine, eu cred că trebuie să schimbăm cu totul modul în care ne deplasăm. Și trebuie să începem acum, mai ales când vorbim despre mari proiecte de infrastructură, cum este tunelul Brenner, um, planificarea și construcția durează decenii, deci nu avem timp de pierdut. Când uh, mă uit la provocările care ne așteaptă și obiectivele pe care ni le-am stabilit la Paris, nu pot spune că bugetul pentru 2020 în domeniul uh, transportului este conectat cu realitatea. Pentru mine este complet deconectat de realitate. Fie ne îndreptăm către un scenariu în care bune părți ale acestei planete sunt de nelocuit, fie în câțiva ani oprim orice fel de transport care emite în continuare gaze cu efect de seră. Dacă vrem să evităm asta, trebuie să acționăm rapid pentru că orice altceva ar fi în detrimentul atât al cetățenilor cât și al economiei. Deci, provocările sunt enorme și, în ciuda lor, Consiliul dorește să reducă și mai mult un buget destul de mic deja. Proiecte um, cum ar fi uh, legăturile transfrontaliere pe cale ferată pentru a reduce numărul camioanelor sau al transportului uh, cu mașina, va, vor fi finanțate cu prea puțin. Cred că uh, poate un, o, o legătură se poate face pe an. Mă uit la orașul meu natal, Aachen. Uh, a rezolva legătura între Aachen și Belgia, probabil că va, ar necesita întregul buget pentru uh, întreaga Uniune Europeană pentru un an. Deci a venit momentul să avem uh, finanțare mai bună uh, în acest domeniu Um, InvestEU trebuie să fie reperul principal pentru um, finanțarea verde uh, și citez pentru InvestEU uh, toate proiectele care nu sunt compatibile cu obiectivele de um, dezvoltare durabilă și combaterea schimbărilor climatice uh, nu sunt eligibile pentru finanțare prin InvestEU. Deci cred că asta trebuie să fie baza pentru finanțare asupra căreia să cădem de acord. Când vine vorba de investiții în transport, uh, calea ferată, pe de o parte și uh, mobilitatea nesustenabilă par să fie uh, priorități. Am auzit despre faptul că 26.000 de oameni mor pe șosea uh, și mulți dintre aceștia sunt pietoni și cicliști. Trebuie să fie mai bine protejați. 2020 este anul revizuirii mandatului de finanțare pentru transport pentru BEI și aș vrea să folosesc oportunitatea pentru a solicita BEI o raportare la timp și în mod transparent asupra acestui uh, proiect. B. a făcut oarecare progrese în ceea ce privește transparența pentru a se asigura că cetățenii sunt informați și primesc evaluări uh, cuprinzătoare ale proiectelor, însă uh, implicarea cetățenilor, mai ales în marile pro proiecte de infrastructură, trebuie să fie îmbunătățită. Eu aș vrea să propun instrumentul Uh, pactelor de integritate care se folosesc acum uh, în fondul de dezvoltare regionale, cred că putem folosi același instrument pentru a implica societatea civilă în um, marile proiecte de infrastructură pentru, și pentru a reduce riscul de corupție. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare contribuțiile colegilor și raportorilor din umbră. Vă mulțumesc, domnule Freund. Doamne, Teller, aveți cuvântul, pentru că domnul Marinescu nu poate fi prezent. Aveți cuvântul timp de un minut. Dragi colegi, proiectul de buget pentru 2020 propune 4,8 milioane pentru de uh, credite um, de angajament și 3 milioane credite de plată. Este uh, un semn bun faptul că au crescut um, plățile uh, pentru 2020. Raportorul din umbră va depune, domnul Marinescu va depune două tipuri de amendamente pentru proiecte pilot și 10 la secțiunea 6 uh, privind uh, mobilitatea. Va readuce sumele prevăzute de comisie și pe care le-a redus Consiliul. De asemenea, crește sumele pentru agenda de aviație de la 37,9 la 43 de milioane de euro. Va analiza și îndeaproape avizul pentru buget și va depune amendamente în acest sens în septembrie. Mulțumesc, doamnă Grapini. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc mult. <clears throat> Sigur că pe, are legătură cu ce am discutat mai devreme. Bugetul este foarte important pentru uh, <coughs> transport. Ehm, nu știu de ce Consiliul a decis să eh, taie la anumite poziții. Eu îmi propun în numele grupului eh, d să mm, fac amendamente pentru a readuce sumele cel puțin la nivelul propunerii comisiilor. Sunt diferențe, sunt diferențe și uh, pe total, a spus colega de la uh, grupul ă, popularilor ă, diferența totală, dar ă, sunt diferențe semnificative, așa cum ar fi la poziția 060204 pentru agenția de exemplu europeană uh, de transport la, uh, apoi avem uh, de asemenea la poziția legată de transportul aerian. Cred că și așa bugetul făcut și propus de comisie nu este cel, cel mai satisfăcător, dar poziția Consiliului de a tăia de la anumite elemente nu, nu, nu, le, nu le considerăm corecte și voi veni cu amendamente la la aceste poziții. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Grappini. Mulțumim, doamnă Grappini. Domnule Bosa Diaz, aveți cuvântul. Muchas gracias. Yo hablaré en español. Si les... Mulțumesc, domnule pre doamnă președinte. Am să vorbesc în spaniolă. Tot un minut am și eu, doamna președinte două, trei aspecte foarte importante. Mai întâi, aș dori să știu care sunt obiectivele în materie de schimbări climatice. Eu cred că trebuie să continuăm programele și proiectele publice și private care au fost realizate până în prezent. În ultimul an, la nivel bugetar, momentul este crucial pentru a asigura continuitatea programelor actuale și, de asemenea, trebuie să definim și niște priorități politice clare. Apoi, în ceea ce privește criteriile necesare pentru proiectele pilot, evident că trebuie să avem o orientare îndreptată înspre rezultate. Un alt aspect important, din punctul nostru de vedere, reprezintă sectorul turistic. Și am comentat acest lucru în momentul în care am avut prima noastră ședință. E clar că e nevoie de o linie de finanțare specifică pentru turism. În ceea ce privește impactul său Uh, impactul asupra uh, sectorului, tur- sectorului turismului, asupra economiei și așa mai departe. Trebuie să definim de asemenea și misiunile cla- în mod clar pe care le trebuie să le îndeplinească agențiile europene, pentru că și aici uh, nevoile cresc și deci în consecință și finanțarea trebuie să crească. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, doamna președinte. Vă mulțumim. Pentru ID, văd că nu e nimeni. Domnule Zile. So, ECR uh, uh, always supported, um... Mulțumesc, Karima. ECR-ul uh, a sprijinit întotdeauna uh, un buget realist și orientat pe rezultate. Pentru noi este cheie cum Uniunea Europeană cheltuie banii contribuabililor. ECR-ul poate sprijini Sumele inițiale propuse în proiectul de buget pentru majoritatea liniilor bugetare uh, și din punct de vedere politici, al politicilor, pentru noi marile proiecte de infrastructură sunt importante, uh, cum ar fi uh, CEF și nu în ultimul rând, în ceea ce privește liniile bugetare, suntem destul de sceptici privind proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. În majoritatea cazurilor, acestea nu aduc niciun fel de progres. Însă așteptăm uh, proiectul de aviz și vom uh, depune câteva amendamente la câteva linii bugetare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Zile. Doamna Cuntura, aveți cuvântul. Politicile în domeniul transportului ale Uniunii Europene joacă un rol important pentru integrarea Uniunii Europene. Multe politici fundamentale uh, depind de transport. Piața unică și nu numai. Și libera circulație a persoanelor, una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene. Avem nevoie de, deci, de finanțări ambițioase uh, pentru a duce la bun sfârșit coridoarele planificate, dar și pentru a face față schimbărilor climatice. Trebuie să ținem cont de aceste provocări atunci când discutăm despre finanțarea uh, transportului la, în comisia noastră. Aș dori să mă refer și la proiectele pilot care, uh, ale comisiei noastre. Avem linia bugetară privind turismul, care este un instrument uh, interesant pentru a se finanța acțiunile în domeniul turismului. turismul are o valoare adăugată și trebuie consolidat și trebuie să dispune de propria sa linie bugetară. Am să vă dau un exemplu. Avem proiectul pilot pentru schimbul de bune practici în domeniul croazierelor, care ar putea permite o mai bună gestiune a aspectelor de mediu, sociale și economice pentru acest sector. Însă, din păcate, Comisia Europeană încă nu a publicat apelul pentru oferte, și poate că vom pierde acest an. Nu cred că există vreun motiv politic care să explice această uh, întârziere, însă noi, ca, în calitate de politicieni, trebuie să uh, avem încredere în comisie pentru, a, uh, pentru ca aceasta să pună în aplicare proiectele. Mulțumesc, doamna Bilbao, un minut. Sí, gracias. Mulțumesc, doamna președinte. Doar pentru a spune că este inacceptabil să avem o reducere bugetară așa cum a făcut Consiliul la buget. Avem uh, foarte multe provocări, uh, inovare, formare, schimbări climatice, digitalizare. Întrebarea e cum o să facem față. Uh, sincer, cum putem să avem pe de o parte o reducere a bugetelor și să facem față acestor provocări? Noi, ca și Parlament, trebuie să avem o poziție fermă pe acest subiect și doar astfel vom fi în măsură să facem față provocărilor. Da, doar dacă proiectele vin cu plus valoare pentru că trebuie să finalizăm TNT, pentru că uh, altfel nu vom ajunge la niciun rezultat, nici la transport combinat, nici la intermodalitate, nici la eficiență. Tocmai de aceea noi trebuie să subliniem acest aspect. Apoi, în ceea ce privește turismul, avem un task force din mandatul precedent care a lucrat din greu în așa fel încât turismul să poată să aibă o referință specifică. Și iată că din nou ne confruntăm cu statele membre care aplică principiul subsidiarității și nu vor să abordăm anumite aspecte proiecte. Să vedem dacă în acest mandat vom reuși să deblocăm situația. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Mulțumesc, doamnă Bilbao. E clar că acest buget nu poate să absoarbă reduceri doar așa uh, decise în mod arbitrar. Trebuie să fim responsabili și, după cum a spus uh, raportorul, trebuie să ne întrebăm care sunt obiectivele pe care vrem să le obținem, să le atingem. În ceea ce privește proiectele pilot, trebuie ca ele să răspundă la așteptările cetățenilor europeni. Am vorbit despre mobilitatea de zi cu zi, despre proximitate. A venit momentul să dăm dovadă și de puțină imaginație. Am auzit mai devreme despre o dorință exprimată de a se, um, rea, de a se reprograma trenuri de noapte. Mi se pare extra, excelent. Uh, problema austriacă, uh, iată, o eventuală soluție. Este o problemă reală. Să auzim și poziția dumneavoastră, domnule raportor. Am auzit și poziția noastră, domnule raportor, în ceea ce privește pactul de integritate. Uh, astfel încât să fie implicată societatea civilă. Am ascultat deci toate aceste propuneri și acum mă adresez Comisiei Europene. Domnului Esclapez. Bună ziua, da, sunt prezent, dar colega mea uh, va răspunde. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Au nouveau membre. Euh, je voulais simplement... Venit noilor deputați în Parlament. Vreau să precizez anumite lucruri care merg exact în direcția intervențiilor dumneavoastră. Și anume, noi am fost extrem de prudenți în momentul în care am pregătit bugetul 2020. Și comisia, evident, respectă sumele inițiale pe care le consideră necesare, mai ales pentru CEF. Vreau să vă amintesc faptul că e vorba de un program care a avut restanțe foarte mari Adică în perioada CFM actuală 2014-2020, în loc să avem un profil de plin cu sume clare pentru fiecare an, s-au prevăzut anumite lucruri uh, încă de la bun început, tocmai pentru că proiectele durează, să avem bani suficienți la finalul perioadei, ceea ce e deosebit de important dacă vrem să încheiem la timp proiectele în termenele prevăzute. Deci era important să avem la dispoziție aceste sume. Acum, dacă dumneavoastră aveți întrebări foarte precise, să știți, comisia e la dispoziția dumneavoastră a membrilor pentru a vă răspunde. Apoi, în ceea ce privește calendarul, așteptăm într-adevăr o poziție consolidată din partea Parlamentului până la sfârșitul lunii octombrie și apoi vom avea conciliere în noiembrie. Avem 21 de zile prevăzute, în așa fel încât Parlamentul și Consiliul să fie în măsură să ajungă la un acord pe marginea bugetului pentru 2020. Mulțumesc foarte mult Comisiei. Domnule raportor, vă dau din nou cuvântul tocmai pentru a vedea împreună cu dumneavoastră care sunt liniile principale pe care le-ați desprins din intervenții și vă amintesc că avem și termene uh, pe raportul domnului Daniel Freund, da, termenele sunt fixate în felul următor. Amendamente 26 iulie la prânz, iar dumneavoastră, ca și raportor, aveți ultimul cuvânt, cel de încheiere. Vă rog. Uh, thanks for, for all... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc tuturor pentru contribuții. Evident, vom respecta aceste termene. Dacă mai aveți întrebări sau comentarii, ușa mea e mereu deschisă, nu ezitați, veniți să discutăm orice alte aspecte pe care nu le-am abordat astăzi. Merci beaucoup sur ce raport, Donc les Mulțumesc foarte mult. Amendamentele trebuie să fie depuse până pe 26 iulie. Vreau să vă amintesc că tocmai vom avea o discuție pe acest raport încă în prima săptămână după vacanță. Și deci, domnule raportor, dacă sunteți de acord, v-aș face o propunere eu. Să invităm bei să vină la ședința noastră ca să avem o dezbatere reală comparativ cu obiectivele pe care le avem. Deci e o propunere pe care vă înaintez în așa fel încât secretariatul să poată să se organizeze împreună cu dumneavoastră și să vedem pe acest proiect pentru toți uh, deputații noi să fim în măsură să cunoaștem obiectivele BEI. Deci secretariatul uh, în principiu ar trebui să poată să înscrie acest punct pe ordinea de zi. Sunteți de acord, da? Bun. Dragi colegi, îmi pare rău că e ultima dată când mă vedeți. Ultima dată, pentru că nu mai avem alte puncte pe ordinea de zi. Următoarea ședință va avea loc în data de 2 septembrie la ora 15 până la 18.30 și pe 3 septembrie de la ora 9 până la 12.30 și după amiază de la 3 la 18.30. Profit de acest ultim minut pentru a vă ura tuturor vacanță plăcută. Vacanță și concediu în care să vă odihniți, și care să fie și, ca să zicem în engleză, sustainable, durabile, ecologice și care să vă permită să reveniți la serviciu plin de elan. Pentru că vă amintesc un lucru, când vom relua lucrările, ă, va trebui să facem față noilor legislații care vor sosi pe masă și va trebui să terminăm și rapoartele existente și apoi, evident, nu uitați că vor urma audierile pentru următoarea Comisie Europeană, mă rog, următoarea, următorul comisar pe chestiuni de transport. Așa că, dragi coordonatori, dragi vicepreședinți, secretariatul, dragi colegi, vă rog să vă odihniți, cu toții profitați de acest concediu și să știți că data viitoare, Dominic, promit, am să pun cifra exactă în ceea ce privește temperatura. Și mulțumesc de asemenea și interpreților. Întotdeauna ne ascultă cu atenție, ne interpretează exact așa cum trebuie. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și vă urez concediu plăcut.